I believe that we can start because we are Cred că putem începe, avem o oarecare întârziere. Am avut o audiere referitoare la drone. Domnul Van Orden, cei care trebuie să fie în această dezbatere sunt aici. Calas. Stimați colegi, următorul punct din ordinea de zi Yeah, I can, I, I can start? Dear colleague. Stimați colegi mai tineri, credeți că pot să încep? Următorul uh, punct din ordinea de zi este raportul doamnei Gomes, dimensiunea maritimă a politicii comune de siguranță și apărare. Ana, te rog să prezinți raportul și apoi o să urmăm procedura. Sper că o să fie și raportorii din umbră aici. Aș dori să le mulțumesc colegilor, raportoarea, pentru interesul arătat față de acest raport și pentru amendamentele pe care le-au prezentat. Am analizat toate amendamentele și am făcut niște propuneri de amendamente de compromis, 19 amendamente de compromis. Le-am transmis ieri, așa că probabil colegii nu au avut timp să le analizeze. Înțeleg însă că vom avea o reuniune la Strasburg ca să analizăm amendamentele de compromis și uh, sunt gata oricând uh, să le redactăm așa cum trebuie. Cred că amendamentele au fost foarte constructive și sunt uh, mare de acord uh, cu aceste amendamente. Am, înceres, am încercat să recuperez în uh, aceste amendamente de compromis toate amendamentele prezentate pentru că ele pot să întărească, să îmbunătățească raportul. Probabil că cei, uh, cele care mi-au creat mai multe dificultăți, nu toate dintre ele, sunt câteva de genul acesta, vin de la colegul nostru, domnul Butikofer, dar uh, sigur că voi fi gata să recuperez cât de mult pot din amendamentele propuse de domnul Butikofer. Și îi mulțumesc în primul rând dumneavoastră, doamna Nicolai, și colegilor Lizec și Danjon, care chiar s-au preocupat de acest subiect. Sunt amendamente substanțiale prezentate de dumneavoastră și cred că ele îmbunătățesc textul. De asemenea, vreau să spun că și eu am prezentat niște amendamente. Se bazează pe discuțiile Uh, pe care le-am avut cu diverse agenții, uh, cărora le-am prezentat textul inițial. Deci am preluat și de acolo o serie întreagă de sugestii de la agenții, cum ar fi Agenția Europeană pentru Apărare, uh, EAS și așa mai departe. Poate că ar trebui, de asemenea, să ne mai concentrăm asupra unui domeniu la Strasburg, și anume textele referitoare la zona arctică, pentru că acolo sunt uh, o serie de contribuții care probabil ar uh, trebui să fie analizate cu mai multă atenție. Altfel, nu cred că sunt probleme majore. Uh, ne vom bucura de un acord larg și cred că vom putea să ne influențăm guvernele în ceea ce privește pregătirea pentru strategia maritimă pe care urmează să o adopte în decembrie la uh, reuniunea ministrilor uh, apărării, la Consiliul Ministrilor Apărării. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Ana. Dau cuvântul domnului Lisec. Înțeleg că dumneavoastră îi țineți locul domnului Danjean. Domnul Danjean are alte obligațiuni și nu poate fi prezent aici și m-a rugat să vă citesc comentariile domniei sale, ceea ce voi și face cu mare plăcere. În primul rând, în numele domnului Danjean, vreau să o felicit pe doamna Gomez pentru raportul prezentat, care realizează o imagine cuprinzătoare a riscurilor și provocărilor în materie de siguranță și securitate în ceea ce privește strategia Uniunii Europene pentru a lupta împotriva acestor riscuri și amenințări. Cum spune domnul Danjean, la prima dezbatere, crede că mesajul transmis ar putea să fie mai puternic și mai clar uh, dacă se vor face niște schimbări prin amendamente. De aceea a și înaintat mai multe amendamente la test. Care este scopul acelor amendamente? În primul rând, să deplaseze accentul raportului către PSAC, așa cum a explicat uh, în reuniunea anterioară, pentru că e vorba de dimensiunea maritimă a PSAC. Raportul se concentrează pe definirea strategiei pentru securitate maritimă în Europa, incluzând toată gama uh, de instrumente ale politicii externe și uh, toate cele ale PSAC. Totuși, ideea ar fi să folosim instrumentele acestea pentru a arăta rolul lor central pentru asigurarea siguranței maritime a Uniunii Europei. Apoi, anumite amendamente au ca scop organizarea, simplificarea formei raportului. Conform domnului Danjean, raportul este prea lung și prea detaliat a făcut mai multe modificări în ordinea elementelor din text pentru a avea o argumentație mai clară și mai puternică. Anumite amendamente se referă la eliminarea acestor elemente repetate iar altele la eliminarea unor paragrafe care se referă la același element. Apoi, clarificarea substanței textului domnul, amendamentele domnului Danjean ca scop să insiste asupra rolului uh, celor care furnizează securitate la nivelul statelor uh, și amendamentul 13 se referă la lipsa de securitate, dar și clarifică rolul Uniunii Europene ca furnizor de securitate și siguranță la nivel mondial. În partea de strategie europeană, domnul Danjean dorește să clarifice care sunt instrumentele strategiei și care ar trebui să fie scopurile, amendamentul 57, în partea referitoare la potențialele amenințări, încearcă să definească amenințările față de siguranța maritimă, care sunt amendamentul 66, amenințările convenționale, ce fel de activități teroriste și infracționale, amendamentul 64, și ce vrem să spunem prin piraterie, amendamentul 80, și ce rol are PSAC în combaterea acestor amenințări, amendamentul 81. În, zon, în partea referitoare la zonele maritime critice, domnul Danjean încearcă să aducă în discuție toată zona maritimă a Pacificului și Atlanticului, care duc la lipsa de securitate, amendamentul 127 și în anumite părți ale lumii e nevoie de parteneriate puternice cu țările terțe. Amendamentul 125. Domnul Danjean a primit ieri amendamentele de compromis propuse de doamna Gomez și declară că va colabora îndeaproape cu doamna Gomez pentru a găsi un acord asupra acestor părți pe care le-am menționat. Mulțumesc, Cristof, iar în numele ALDE Vă felicit, doamna Gomez. Uneori este prea lung, dar este prea bun. V-ați referit la toate chestiunile asupra cărora am căzut cu toții de acord că trebuie cuprinse în acest tip de raport și vreau să mă refer doar la două lucruri. Nevoia unei strategii marine, care este foarte bine subliniată, este o abordare cuprinzătoare, ați adus în discuție tot felul de amenințări și provocări, ceea ce e foarte bine, pentru că este o abordare multidisciplinară. Cred că genul acesta de abordare este necesară și când discutăm despre apărare și uh, siguranță și securitate. Ați menționat riscurile, inclusiv terorismul, infracțiunile. Ați vorbit despre diferitele regiuni și care au un risc, un, un potențial foarte înalt de risc, uh, Marea Chinei, de Sud, de exemplu. Putem să facem și aici un amendament. Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat amendamentul referitor la Marea Neagră. Cred că numai românii și un coleg din Bulgaria uh, s-au referit la acest subiect, dar sunt absolut convinsă uh, că Marea Neagră este foarte importantă din punct de vedere al securității. Uite ce s-a întâmplat uh, de curând. Și v-ați referit de asemenea în domeniul maritim foarte bine la conceptul de pooling and sharing. Este o continuare a abordării noastre, este foarte bine am uh, făcut foarte multe amendamente, dar suntem deschiși uh, să găsim compromisuri și consider că este un raport foarte bun și realmente necesar, pentru că până acum n-am vorbit atât de mult uh, despre această dimensiune maritimă, iar din punctul meu de vedere, viitorul lumii va fi marea și apoi spațiul. Domnul Van Orden are o opinie diferită de opinia mea. Intervenție fără microfon. După cum vedeți, domnul Beautycoffer a contribuit cu multe amendamente și probabil verzii sunt în spatele lor dar aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru că ne-a oferit o lectură foarte uh, interesantă. Trebuie să citești destul de mult ca să vezi cât de interesant este și să vedem care sunt locurile importante din lume, așa cum apar ele din acest raport. Cred că suntem mulțumiți de situația actuală și uh, suntem mulțumiți și de amendamentele înaintate de domnul Butehofer, domnul Van Orden, abordarea britanică. Mulțumesc, doamnă președintă. Sigur, nu putem să subestimăm importanța mării, libertatea navigației, rutele comerciale. 85% din comerțul nostru se desfășoară pe mare ceea ce este valabil pentru toate națiunile noastre și este foarte important. De, nu asta disputăm, disputăm uh, dimensiunea mar- maritimă a Uniunii Europene. Sigur că vorbim aici de, de fapt de PSAC, care se adaugă la toată această poveste. Am avut impresia o clipă că mm, urmează să se mai producă un vas ca urmare a implicării Uniunii Europene. Eu s-ar putea să am o opinie diferită. De fapt, nu se produce nimic. Nu există plus valoare din implicarea Uniunii Europene în aceste chestiuni. Așa că mă bucur, Ana, că ești utilă, dar nu cred că o să preiei multe din cele spuse de mine. Eu am încercat uh, să elimin trimiterile la uh, ambiții uh, ale Uniunii Europene excesive și inutile și există un amendament pe care vreau să-l ți-l recomand, Ana, și anume amendamentul 117, pentru că aici se vorbește despre contrapiraterie. Este factorul cel mai încununat de succes care ar putea să reducă pirateria și care nu se referă la nave sau la implicarea Uniunii Europene ci se referă la folosirea unor uh, forțe armate private la bordul vaselor. Este singurul factor realmente important care combate pirateria. Amendamentul meu se referă exact la, acest, uh, la această chestiune și sper, Ana, că vei prelua această sugestie. Este amendamentul 117. Mulțumesc foarte mult. Doamna Lösing. Letztes Mal schon. Am spus deja de data trecută tot ce era de spus, de aceea îi vă da acum cuvântul colegului meu, Angurakis, care dorește să adauge ceva. Mr. Țavela. Dacă, dacă te Ia, Mr. Angurakis. Domnule Angurakis, vă rog, dacă sunteți aici. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi suntem uh, împotriva acestui raport și nu vreau să mai explicitez acest lucru mai mult, pentru că noi suntem uh, de părere că acesta este un pas important în ceea ce privește militarizarea generală a relațiilor și va atrage după sine o serie de probleme. Probleme referitoare la instabilitate, de conflicte armate și așa mai, de, și așa mai departe. Esența acestui raport constă, după părerea noastră, în ceea ce se spune inițial la câteva puncte, și anume că Uniunea Europeană și Statele Unite au senzația că accesul lor la căi navigabile tradiționale ar fi limitat. Cam despre asta este vorba și apoi, pe acest fundament, se construiește o întreagă istorie. Și să pun întrebarea, care sunt relațiile internaționale pe care le avem și ce facem dacă siguranța maritimă a Uniunii uh, dorește să-i protejeze doar pe europeni și pe americani în detrimentul altor națiuni. Și pentru a înțelege cât de dificile și de problematice sunt lucrurile, vreau să mă refer numai la două dintre amendamentele de compromis, pentru că acestea mie mi se par foarte importante. La amendamentul de compromis 3 se vorbește despre amenințări. Și vă rog să îmi permiteți, doamne Gomez, să nu fiu de acord cu această temă. Pentru că amenințările care uh, sunt văzute în contextul sărăciei și al unui control al statului uh, diminuat și ale unor posibilități mai puține de uh, realizare a statului de drept, acestea nu sunt amenințări noi, ci sunt chiar foarte vechi. Dacă există ceva ce nu tratează raportul, însă un aspect foarte important, este vorba despre locul în care se spune că controlul transporturilor este fragmentat pe nivel uh, local, regional și național. Acesta este cu adevărat o problemă. Iar raportul nu spune de unde vine această fragmentare și ce să face, cum s-a ajuns la ea. Iar apoi se vorbește și despre subiectul piraterie. Sigur, nu pot să apreciez dacă a spori pirateria sau nu în baza prezenței uh, forțelor private de securitate. Însă, putem spune că pirateria a scăzut oarecum în Somalia, dar că în Africa de Vest uh, pirateria a crescut în consecință. Însă ce facem? Îi vânăm peste tot pe pirați, dacă s-a întâmplat așa. Și în plus, consider că este foarte periculos, dar foarte periculos acest lucru și aș putea spune că este chiar inacceptabilă o formulare care se regăsește aici, la amendamentul 3, pentru că se spune că situația actuală îngreunează tot mai mult diferențierea între activitățile legale și ilegale din mări. Nu știu dacă ne este foarte clar ce vrem să spunem cu acest lucru. În textul original al doamnei Gomez se spuneau lucrurilor pe nume ceva mai clar. Era o exprimare mai serioasă. Se vorbea despre factori legali și ilegali. Însă ceea ce spune amendamentul este foarte dificil de despărțit uh, de realitate. Ce înseamnă? Cel care are puterea poate să spună ce este legal și ce este ilegal. Deci acesta este decidentul. Mulțumesc. Da, președinte, mulțumesc. Ana? doamnă președintă Mulțumesc, președinte. Doresc să o felicit pe Ana referitor la textul și raportul său. Este un raport foarte bun. Cred că dacă putem privi în perspectivă, știm foarte bine cât de important este acest subiect, care include o serie de alte teme importante. Primul punct pe care dorim să-l abordăm se referă la politica europeană privind siguranța maritimă, care lipsește de fapt. Acest control uh, fragmentat poate duce la probleme care vizează siguranța și în statele membre ale Uniunii Europene. Și chiar așa se întâmplă în realitate. De de exemplu, primăvara arabă din Africa de Nord. Aceasta a adus cu sine multe schimbări în uh, zona mediteraneană. Domnul Angurakis a spus că Raportul atrage cu sine o militarizare a relațiilor internaționale. Din păcate, planeta noastră este supusă la o serie de amenințări. Putem să vorbim în acest context și de catastrofe naturale. Putem vorbi de amenințări care se, sunt împotriva siguranței cetățenilor uh, europeni și nu trebuie să uităm că o mare parte a statelor membre au o ieșire la mare. Există, sigur, o protecție europeană, dar există și state membre care încearcă să exploateze bogăția naturală pe care o găsesc în mări, prin intermediul pescuitului, să spunem, și care doresc o protecție a Uniunii Europene. Subiectul pirateriei poate văzut așa cum se întâmplă în Somalia. Însă, pot exista și conflicte naționale, interne, așa cum se întâmplă în Libia. Aici se poate vorbi aproape de un război civil. Există pirați care sunt activi uh, în zona terestră, pe coastă. De aceea nu, uh, se poate, nu poate ajunge ajutorul uh, nostru acolo asistența umanitară, cum se întâmplă la Benghazi. De aceea noi suntem de părere că Uniunea Europeană trebuie să stabilească o politică concretă pentru siguranța mărilor și, de asemenea, trebuie să pună la dispoziție mijloacele, finanțele și să stabilească o strategie pentru această politică europeană pentru siguranță maritimă. La aliniatul 3, uh, eu sunt de acord cu domnul Agurakis, într-adevăr, textul original era aici mai bun, textul domnei Gomes, în comparație cu ceea ce este formulat acum în amendamentul de compromis. Și permiteți-mi să mai spun un lucru. În ceea ce privește amendamentul 14, așa cum este el formulat în prezent, aceasta este cea mai bună formulare posibilă, pentru că reflectă, de fapt, situația reală, așa cum se prezintă ea în acest moment, în această regiune sensibilă. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Ana, ai cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc, dragi colegi, pentru comentariile și observațiile dumneavoastră. Eu doresc ca acest text să fie cât se poate de concis, pentru că în felul acesta va putea influența cu adevărat strategia europeană pentru siguranță maritimă. În ceea ce privește observațiile care au fost făcute, apreciez că multe amendamente înaintate de domnul Danjean și domnul Lisek s-au referit la o eliminare a redundanțelor din text și sunt recunoscătoare pentru acest lucru, pentru că se face această eliminare a părților redundante, care este foarte eficientă. Deci apreciez aceste observații care au fost făcute. Observația Domnule Ivan Orden, sigur, nu sunt de acord cu această perspectivă în ceea ce privește diminuarea rolului PSAC. Cred că PSAC nu numai că trebuie să fie consolidată, dar chiar trebuie să devină o politică mai eficientă. Consider că, în contextul amenințărilor transnaționale cu care ne confruntăm în sectorul maritim, pentru că știu că este recunoscută relevanța acestui sector maritim și a căilor navigabile, însă tocmai pentru că ne confruntăm cu astfel de amenințări transnaționale, nicio națiune singură nu va reuși să le facă față, nici măcar numai NATO, cu toate că recunosc că am făcut referiri și la NATO în acest text, însă nici măcar NATO nu este capabilă să mobilizeze instrumentele necesare pentru a aborda aceste amenințări. Pentru că anumite amenințări nu sunt numai de natură maritimă și sunt necesare și alte tipuri de reacții și o abordare holistică pe care o va reuși numai Uniunea Europeană aplicând diverse instrumente ale PSAC. Aceasta este viziunea pe care am dorit să o transmit prin acest raport. Și cred că se va ajunge la un consens larg, mai ales în baza uh, celorlalte amendamente înaintate de doamna Nicolai, PPE-ul, de asemenea și uh, amendamentele verzilor. Însă, amendamentul 117 la care v-ați referit este unul uh, cu adevărat complicat. Într-adevăr, nu subscriu la uh, folosirea um, instrumentelor armate, însă, uh, la bordul navelor, însă, într-adevăr vorbesc despre uh, lipsa unei strategii europene pentru siguranță maritimă. De fapt, despre asta este vorba. Iar motivul pentru care, care a dus la această desfășurare a oamenilor de siguranță la bordul navelor private este tocmai acesta. Însă, trebuie să recunoaștem că așa se întâmplă. Și voi încerca, în contextul întâlnirii noastre de conciliere pe marginea amendamentelor, să recunosc că așa se întâmplă, așa se prezintă realitatea. Dar, în sine, este vorba despre o demonstrație referitoare la faptul că nu avem uh, o strategie europeană pentru siguranță maritimă care să transformă în realitate um, cercetările din acest domeniu. În ceea ce privește aspectele menționate de domnul Angurakis, Într-adevăr, cred că suntem de acord că există anumite amenințări și că acestea sunt de natură transnațională. Iar frumusețea de a lucra în contextul PSAC este că putem să ne bazăm pe niște principii ale Uniunii Europene, care presupun respectarea drepturilor omului și a statului de drept. Cred că cu toții trebuie să recunoaștem că există aceste amenințări și că răspunsul la aceste amenințări este unul fragmentat în prezent, incoerent și de multe ori contradictoriu. Ba, chiar mai mult de atât, adesea este oferit de eh, diferite state chiar dacă este un răspuns incompatibil cu legislația europeană. De aceea, cred că este important să avem această nouă abordare în contextul PSAC. Pentru că, în felul acesta, ne putem uh, baza și putem lua decizii nu numai uh, în contextul unui cadru uh, european, ci vor fi niște decizii care se bazează pe principii și valori uh, ale Uniunii Europene. De asemenea, consider că... Pentru că ați menționat și noastră pirateria ca o consecință a acțiunilor de succes care au fost implementate de Uniunea Europeană, dar și de alți parteneri internaționali, observăm că acest tip de criminalitate s-a mutat în alte părți ale lumii și ale oceanelor, care joacă un rol crucial pentru noi și pentru libertatea de navigare. Și acesta este motivul pentru care trebuie, într-adevăr, să avem uh, o abordare coerentă, să beneficiem de un instrument coerent, unul care, după părerea mea și sper să fiți de acord, să nu fie în detrimentul acțiunilor uh, pe care le facem, respectiv uh, cum se întâmplă în Somalia, navele să fie uh, echipate cu uh, forțe de securitate private care să fie la bordul navelor. Nu este bine să se întâmple așa. De aceea trebuie să avem o strategie coerentă pentru siguranță maritimă. Aceste amenințări nu vor dispărea. Lucrurile se înrăutățesc. Iar această mutare din uh, Oceanul Indian, mai aproape de noi, în Golful uh, Guinea, reprezintă de asemenea o amenințare. Trimiterea către activitățile ilegale și legale. Uh, voi analiza acest aspect uh, și doamna Teoala a menționat acest lucru. Am făcut eforturi pentru a ajunge la compromisuri, dar poate că trebuie să găsim uh, un limbaj mai potrivit Eu înțeleg uh, care este ideea, pentru că acum observăm tot mai mult situații în care activități aparent legale sunt în esență doar o acoperire pentru activități ilegale. Acum câțiva ani, cineva ar fi spus că submarinele sunt utilizate doar de state în uh, activitățile și misiunile lor legale. Însă, recent am descoperit submarine utilizate de uh, grupuri de traficanți pentru a uh, transfera migranții dintr-o parte într-alta a lumii. De aceea, vă prezint astfel de exemple. Recent, de asemenea, șeful stafului unei țări din uh, Guinea-Bissau a fost arestat de către americani într-o operațiune apropiată de apele Guinea-Bissau pentru uh, uh, the sale of weapons to the FARC. Pentru că a condus uh, și a fost surprins conducând în stare de ebrietate. Și um, a vândut uh, armament uh, organizației FARC. Din păcate, țara respectivă devine o țară cu foarte multe probleme, iar autoritățile de la cel mai înalt nivel sunt implicate în activități uh, ilegale, trafic de armament, trafic de droguri. Așadar, este foarte important să facem această distinție, pentru că realizând această distinție, niciodată nu putem să ne îndepărtăm de principiul respectării statului de drept, al dreptului internațional și al altor valori primare ale Uniunii Europene. De aceea cred că PSAC este atât de importantă și că trebuie să se construiască pornind de la această politică. Pentru că altfel Statele Unite fac ceea ce vor, anumite state membre fac și ele ceea ce vor, în conformitate sau nu cu dreptul internațional. Și dacă tot avem Uniunea Europeană, prin intermediul căreia s-a obținut, s-au obținut multe lucruri, inclusiv pacea la nivel mondial, iar există, iar pe de altă parte există și alte state din lume care privesc spre noi. Recent uh, am primit o delegație condusă de președintele nostru, domnul Brock, am la Braz- în Brazilia și acolo am avut discuții pe larg cu membri ai guvernului brazilian, iar unul dintre subiectele care i-a interesat cu adevărat s-a referit la acțiunile noastre în acest domeniu al uh, siguranței maritime, pentru că în ceea ce privește Atlanticul, ei vor să joace un rol și vor să coopereze cu noi. Așadar, în parteneriatele și natura acestora, care a fost menționată în cele mai multe amendamente este foarte importantă pentru Uniunea Europeană și aceste lucruri trebuie tratate în contextul respectării dreptului internațional. Deci, nu pot să spun decât că cred că vom reuși să obținem compromisuri foarte bune. Iar atitudinea mea este cât se poate de deschisă, dar sigur am și eu punctele mele de vedere din fericire, coincid cu punctul de vedere al majorității celor din uh, comisia noastră. Doamna președinte, mulțumesc, Ana. A fost o dezbatere foarte interesantă și um, îmi place când văd un profil atât de diversificat și că opiniile sunt atât de diferite. Eu uh, sunt convinsă că atâta vreme cât rămânem în Uniunea Europeană, uh, Uh, psacul trebuie să aibă și o dimensiune maritimă. Dragi colegi, acest uh, raport ar trebui să fie adoptat pe 30 mai, conform calendarului. Deci 30 mai, votul în Comisia AFET, iar uh, votul din plen presupun că va fi în luna iulie. Mulțumesc! În continuare, dați-mi voie să-i urez bun venit prietenului nostru, cred că îl pot numi prieten pentru că vine adesea la noi, domnul Popovski. Domnul uh, Popovski ne va vorbi uh, despre aspecte PSAH, dar uh, în principal ne va face o informare cu privire la Consiliul de Afaceri Externe din 23 aprilie pe tema apărării. Colegul nostru este secretar general adjunct, îl cunoaștem bine, nu mai insist, îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Ministrii de apărare s-au uh, întâlnit în formatul FAC luni și marți la Luxemburg. S-a început cu un dineu la care s-a vorbit în principal despre operațiunile din Mali. Brigadierul general François Lecointre, care comandă misiunea noastră de acolo, ne-a făcut o informare. S-au uh, început operațiuni pe teren, s-au început uh, instruirile și formările și Putem spune că situația este stabilă, dar noi trebuie să asigurăm uh, celor din Mali lucrurile de care au nevoie pe viitor. Doar așa va rămâne stabilă situația. Ministrul francez uh, a făcut uh, o informare cu privire la Serval, operațiunea desfășurată de Franța. Planul este ca trupele franceze să scade de la 4.000 cât uh, sunt uh, acolo actualmente uh, până la 2.000 în vară și 1.000 la sfârșitul anului. Acestea se desfășoară în paralel cu operațiunea AFISMA din Africa, aceasta se va numi NUMISMA, este vorba despre o operațiune ONU de menținere a păcii începând cu luna iulie, menținerea păcii în Mali. Nu s-a hotărât data exactă, dar uh, s-ar putea ca astăzi, uh, mai târziu, Consiliul să ia o hotărâre. Deocamdată discurs, discuțiile continuă la New York. Noi uh, colaborăm cu ONU și avem foarte multe schimburi cu privire la situația din Mali ca să vedem cum putem uh, desfășura desfășurarea sau reorganizarea misiunii noastre. Noi am uh, sprijinit misiunea din Africa cu mijloace financiare și, uh, și cu alte mijloace. Mai mulți miniștri au ridicat problema sprijinului acordat serviciilor de securitate internă din Mali, adică pe partea civilă. Uh, încă nu știm exact uh, cum se va face acest lucru, dar există o nevoie comunicată foarte clar de guvernul malian. Ei uh, vor sprijin din partea noastră, din partea organizațiilor de poliție și jandarmerie pentru a participa la misiunile de contrainsurgență, iar acest lucru a apărut și în concluziile Consiliului de pe 22 aprilie. Deci va trebui să analizăm în continuare această cerere. S-a mai vorbit și despre alte operațiuni. În altul reprezentant a profitat de ocazie pentru a informa pe ministrii apărării cu privire la rezultatele dialogului între Serbia și Kosovo săptămâna trecută, rezultate foarte bune, dar care vor avea, opera... vor avea consecințe operaționale atât pentru UE cât și pentru NATO, pentru EULEX Kosovo cât și pentru CAFOR. NATO a fost uh, reprezentată la această cină de uh, secretarul general adjunct Verspo. Au mai existat două secțiuni ale întâlnirii, una dedicată um, Consiliului Agenției Europene de Apărare, acolo ministrii de apărare au um, fost informați cu privire la noile proiecte de cooperare. Există proiecte pionier în domenii precum securitatea cibernetică, sisteme pilotate de la distanță, adică drone. Acestea vor fi discutate și în pregătirea Consiliului European din decembrie la care se va discuta despre securitate și apărare. Voi reveni la acesta la sfârșitul prezentării mele. După cum știți, la Agenția Europeană de Apărare um, există un membru care nu participă. Am uh, reușit uh, însă să avem un schimb fructuos. Vicepreședintele Tajani ne-a făcut o prezentare foarte completă cu privire la grupul operativ uh, și cu privire la baza industrială europeană. Am înțeles că v-ați întâlnit cu uh, comisarul Tajani ieri, deci nu mai insist uh, pe acest lucru. Domnia sa a enunțat care sunt principalele axe de lucru și a arătat care este potențialul industriei de apărare europene, care ar fi rolul IMM-urilor și a spus că e nevoie de un echilibru între competitivitate, pe de o parte, și specificitatea, inclusiv aspectele de achiziție publică în această industrie, pe de altă parte. Noi avem nevoie de o industrie puternică în Europa, o industrie apărare, dacă vrem să avem capacități uh, militare care să ne servească atât pe noi în Uniunea Europeană, dar și NATO. Nu s-a dezbătut, însă unii miniștri au menționat uh, problema mandatului pentru acordul uh, de parteneriat și liber schimb cu SUA, acordul transatlantic. Statele membre au uh, păreri împărțite cu privire la mandat, dar am vrut să amintesc acest lucru pentru că vreau să știți că e un lucru care îi preocupă pe mulți. Probabil că acest lucru va fi discutat uh, mai pe larg de miniștri uh, din domeniul comerțului. Cu toate acestea, există un mare interes și uh, în Consiliul de Apărare cu privire la negocierile viitoare. A mai existat o discuție destul de scurtă cu privire la grupurile de luptă, Cred că toată lumea a înțeles în sfârșit că trebuie să facem ceva. Acest concept uh, există deja de mai mulți ani, deocamdată nu l-am folosit, dar grupurile de luptă ar trebui să devină o parte din uh, realitatea operațională. Statele membre au venit cu câteva idei cum să folosim mai bine aceste grupuri. Marea Britanie Marea Britanie, Lituania și Letonia au venit cu câteva idei au uh, sugerat o abordare de tip modular, adică UE să poată um, lua anumite componente de pildă logistică, servicii medicale, protecție din mai multe părți. Germania au spus că conceptul de grupuri de luptă trebuie revizuit, ele trebuie să poată furniza instruire. Noi avem deja un angajament uh, foarte puternic în ce privește instruirea în Mali, în Somalia, de pildă. Ideea a fost foarte bine primită și uh, probabil că vor urma discuții în următoarele zile în cadrul Consiliului sau în următoarele câteva săptămâni. Revin acum la Consiliul European. Acesta va fi evenimentul anului din punct de vedere al apărării al aspectelor PSAC. După cum știm, uh, toate drumurile vor duce la Consiliul European din decembrie și, uh, în continuare, se încearcă găsirea unor rezultate concrete ce pot fi uh, livrate într-o perioadă scurtă. Grupurile de luptă reprezintă una dintre temele ce vor fi discutate. Acesta ar fi un punct tare al psacului. ului Ce e clar e că avem nevoie de mai multă cooperare pentru a cheltui banii în materie de apărare mai bine. Trebuie să dotăm psacul cu capacitățile necesare. M-aș referi și la dimensiunea legată de cercetare și tehnologie. Cu siguranță comisarul Tajani va vorbi despre asta. Avem un potențial foarte mare ce vine de la proiectele cu utilizare dublă, vehicule, securitate cibernetică și altele. E nevoie de o sinergie mai mare între programele de cercetare civile și cele militare. Deci o sinergie mai mare între UE 2020 și cercetările militare. Certificarea și standardizarea reprezintă un alt uh, domeniu de interes. Aici putem face economii la scară largă și ar putea fi poate și un subiect pentru Consiliul European. Ce avem uh, nevoie din partea liderilor noștri însă este doar o direcție, o orientare pentru PSAC, să știm în ce direcție să mergem, și cum ar trebui să arate rolul nostru ca furnizor de securitate. Unele state membre au spus că ar trebui să avem o nouă strategie de securitate pentru Uniunea Europeană. Alții spun că ar trebui să o folosim pe aceasta, dar să o revitalizăm. Deci părerile sunt împărțite. Nu a fost o dezbatere în adevăratul sens al cuvântului în această privință, dar uh, ceea ce a fost clar e că avem nevoie de o dezbatere strategică la nivel înalt și că dezbaterea probabil nu se va încheia în decembrie. Decembrie va fi un moment de sinteză foarte important pentru PSAC, dar uh, va mai fi de discutat. În termeni practici, comunicarea Comisiei Europene urmează să fie adoptată cândva în iunie, după cum v-a spus și comisarul Tajani. Înaltul reprezentant va înainta raportul ei cu privire la pregătirea Consiliului din decembrie cândva în uh, septembrie și uh, președintele Van Rompuy își va formula și el o serie de recomandări înainte de Consiliu, după care va trage concluzii. Deci există mai multe grupuri uh, tematice care vor fi discutate de uh, Consiliul European. În pregătire, miniștrii de apărare și alți oficiali la nivel înalt vor uh, încerca să pregătească terenul. Doamna președinte, mulțumesc. Cine dorește să intervine, să pună întrebări, vă rog. Domnul Angurakis. Doamna președinte, Έχω τρεις ερωτήσεις πρώτη αφορά το τελευταίο κομμάτι που μας, είπε, ε, μας είπατε και αφορά την, τη συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο για την ΚΕΠΑ. Despre care ați discutat și anume discuția pe care ați avut-o la Consiliu. Discuția avută la Consiliu, se aude? Ok. <laughs> O să o iau de la început. Am câteva întrebări, de fapt trei întrebări. Discuția care a avut loc la Consiliu referitor la direcția pe care să o ia serviciul în general. Au existat câteva state membre care doresc o schimbare în ceea ce privește strategia. Poate puteți să ne explicați acest lucru ceva mai în detaliu. Are acest lucru de a face cu ceea ce s-a menționat în uh, discursul domnului Van Rompuy referitor la faptul că în apărare se vorbește despre doi noi elemente și anume că apărarea între timp nu mai uh, este limitată geografic, ceea ce înseamnă că există un concept care, din punctul meu de vedere, este periculos. Însă, bine, asta este prima întrebare. Și apoi, a doua întrebare. Are legătură cu aceste grupuri de luptă, battle groups. Nu s-a vorbit aici despre o limită care se trage atunci când vine vorba despre intervenția acestor trupe, pentru că dacă există o anumită probleme, anumite state membre doresc să pună la dispoziție mai rapid uh, grupurile de luptă și altele nu. Nu există niște condiții. S-a discutat despre acest lucru. Și în al treilea rând, în ceea ce privește Siria, nu s-a spus nimic în această privință, în concluzii cel puțin. Însă, Mă voi referi la ceea ce a spus uh, ministrul de externe grec, care și-a exprimat și el punctul de vedere. Și întrebarea mea este, a existat vreo discuție despre trimiterea de echipamente, materiale, arme pentru rebelii din Siria? S-a spus ceva în afară de ceea ce am citit deja referitor la petrol și așa mai departe. Deci aș vrea să știu dacă s-a discutat despre trimiterea de arme. Și apoi, Kosovo am citit că Serbia nu ar accepta ca Kosovo să devină membru în uh, organizațiile internaționale. Nu știu dacă am înțeles corect, pentru că au existat discuții între Priștina, Serbia. Oricum, s-a spus că Serbia nu acceptă Kosovoul ca membru al organizațiilor internaționale, respectiv nu l-ar recunoaște ca atare. Și Aș vrea să știu dacă puteți spune ceva și referitor la acest lucru. Mulțumesc pentru uh, răbdarea dumneavoastră și apoi aș vrea să mă refer și la punctul 12, comunicarea privind Mali. Aici este vorba despre anumite măsuri. O secundă, vă rog. În țările care sunt țări învecinate cu Mali, măsuri de siguranță ca o consecință a riscurilor care au provocat situația din Mali. Aici este punctul 12 de la concluzii. Se vorbește despre Mali aici. Măsuri concrete împotriva amenințării care vine din partea țărilor vecine cu Mali, care au apărut uh, ca urmare a situației din Mali. Despre ce este vorba aici? Puteți să ne spuneți ceva concret? Mulțumesc! Doamnă președinte, mulțumesc și eu am câteva observații de făcut și eventual și câteva întrebări. Uitându-mă la agenda referitoare la PSAC, consider că există o problemă foarte mare legată de prioritățile pe care le stabilim în politica noastră. Dacă ne uităm la Libia, viitoarea misiune pentru instituirea pazei de coastă, de pildă, Acum câteva săptămâni ne-am întâlnit la Strasburg cu um, domnul Jabril, lider al uh, Consiliului, care ne-a spus că Libia are cantități uriașe de arme care se găsesc în mâinile populației. Și asta este o problemă, pentru că Armele sunt folosite nu doar pentru a crea instabilitate în țară, ci și pentru a ajuta rețelele teroriste. Să ne uităm la ce s-a întâmplat în Sahara și în Mali. Noi am identificat uh, drept prioritate pentru Libia granițele. Deși sunt multe alte probleme. Dacă ne uităm la grupurile de luptă, ele nu au fost folosite niciodată. Am hotărât să împărțim uh, costurile legate de pregătire, instruire și exerciții, dar nu văd să fie apărut nicio decizie concretă legată de modul în care ar putea fi puse la lucru aceste grupuri de luptă. Deci doar uh, lucruri deja cunoscute, nu știu de ce le mai păstrăm, de ce e nevoie de atâtea instrumente numai ca să cheltuim bani? Nu le-a folosit niciodată. În ce privește situația din Mali, această misiune a început acum 15 luni, însă comandantul s-a referit deja la următorul mandat. A criticat uh, modul în care am uh, abordat uh, instruirea. El a spus că armata din Mali trebuie reconstruită și că poate prioritatea ar fi să începem cu reconstrucția nu cu suport sau cu um, protecție sau cu asistență, așa cum am făcut-o până acum. Aceasta este o problemă, adică modul în care noi identificăm prioritățile pentru PSAC. Și cred că um, există riscul ca noi să ne compromitem obiectivele comune. Ana Gomes. Nu avem uh, timp uh, ca să ne prelungim prea mult cu dezbaterea, dar aș vrea să îi uh, adresez domnului Popovski o observație, poate pentru data viitoare. Eu tocmai vin din Libia și în curând voi înainta un raport informal ca urmare a vizitei mele. Toți interlocutorii mei din Libia, inclusiv ministrul de externe, ministrul de justiție, dar și deputații din Parlament mi-au spus uh, că ei țin foarte mult la contribuția pe care UE o poate aduce în colectarea armelor existente în țară. Eu știu că securitatea granițelor pe care o propune Uniunea Europeană este un lucru uh, ce a fost hotărât în urma conferinței când s-a hotărât că UE se va ocupa de uh, securizarea granițelor. Misiunea PSAC de acolo începe în sfârșit să organizeze granițele. Avem cinci oameni prezenți acolo și mi s-a spus că în uh, noiembrie am putea începe operațiunile, iar mi s-a spus asta neoficial. E nevoie foarte mare de prezența noastră acolo, de ajutorul nostru. Dar ce se întâmplă în Libia? Problemele de acolo afectează nu doar securitatea libienilor, ci securitatea noastră. După cum am văzut, s-a, a existat un atac împotriva ambasadei franceze. Singurul aparat de securitate acolo este cel oferit de milițiile existente și acestea pot fi foarte ușor eh, penetrate de teroriști eh, și de radicali. Banii conving pe oricine, mai ales uh, într-o situație cum e cea din Libia. Poate chiar uh, cei din Arabia Saudită încearcă să se infiltreze, iar impactul politic și securitar este uriaș. Toată lumea, toată lumea ne întreabă de ce nu putem să facem ceva în această privință. De ce Lady Ashton nu le spune clar statelor membre că uh, noi avem o prioritate greșită în uh, Libia sau o prioritate insuficientă. Noi trebuie să facem mult mai multe acolo. Autoritățile libiene ne cer expres acest lucru și asta afectează și securitatea noastră. Bun, acum cred că a sosit momentul să ascultăm și niște răspunsuri. Thank you. Well, it's a full menu. It, uh... Mulțumesc foarte mult. Am doar câteva minute, dar o să mă străduiesc. În ce privește direcția către care se îndreaptă politica despre care vorbim, SAC, ce vor să schimbe statele membre? Poate că ați auzit de la Carl Belt, care este un uh, apărător convins al unei noi uh, strategii și s-a adresat Parlamentului, cred că în, mar- în martie sau în februarie, despre acest subiect politica mai veche a fost concepută într-o altă epocă, înainte de 2003, dar analiza care se făcea acolo a amenințărilor este încă valabilă, îngrijorător de valabilă, aș spune. Alte state membre nu împărtășesc acest entuziasm, iar uh, redactarea unei noi strategii uh, ar putea să fie un proces foarte greu și s-ar putea să nu reușească, mai ales că vorbim de percepția amenințării riscurilor în Uniunea Europeană, care nu este unificată. Așa încât avem nevoie să ne gândim, vrem să ne gândim către ce se îndreaptă PSAC ca politică. Nu trebuie să fie un proces formal de adoptare a unui nou document. Carl Bildt spunea și îl voi cita pentru că a surprins foarte bine. Spunea că procesul este mai important decât rezultatul și sunt de acord cu el. Președintele Van Rompuy la conferința anuală a agențiilor de apărare din Europa a vorbit despre apărare, dar a vorbit despre apărare în sensul larg. Liderii europeni și el însuși țineau mai mult la starea de apărare în Europa și nu numai la PSAC. Și se, ce avea el în minte era starea industriei de apărare din Europa, dezvoltarea capacității de apărare a Europei, piața apărării în Europa. Industria de apărare are și alte aspecte care sunt foarte importante pentru liderii europeni, crearea de locuri de muncă, competitivitatea, crearea de valoare în Europa. În felul acesta ar dori să abordeze această dezbatere la nivelul Consiliului European. Există limite în ceea ce privește intervențiile grupurilor de Sunt, luptă. Sunt limite financiare, există niște limite ale finanțării comune, adică stimulentele ca statele membre să-și folosească grupurile de luptă. statele membre care au grupuri de luptă care urmează să fie implicate în zonele de conflict. Asta este o chestiune de voință politică, iar statele membre trebuie să aibă uh, hotărârea necesară pentru a folosi aceste grupuri de luptă. Ele uh, s-au născut ca urmare a unei experiențe practice. Prima uh, operațiune europeană din Africa, din Congo, în 2003 Doream ca această experiență să fie o învățătură pentru experiențele viitoare. Și cred că e momentul să luăm o hotărâre dacă realmente vrem să folosim aceste grupuri de luptă în operațiuni de luptă sau nu. Este un instrument foarte bun de pregătire pentru forțele de luptă, dar deocamdată nu a fost folosit și nu a fost încă încercat în bătălie, ca să zic așa. Embargoul pus pe arme, lucrul acesta este discutat uh, și va fi discutat uh, din nou uh, la următoarea reuniune a, Ministerului, a Ministrilor Apărării. Expiră în mai și trebuie să vedem dacă va fi prelungit sau nu. Până acum s-a luat hotărârea de a permite comerț cu arme din sursele controlate de grupurile de opoziție. Asta este singurul aspect care a fost discutat. În ce privește Serbia și Kosovo, nu au fost subiectul dezbaterii noastre. Aș... Cred că ultimul punct al acordului dintre Serbia și Kosovo, care a fost încheiat săptămâna trecută, vineri, este că ambele părți nu se vor opune procesului de aderare la Uniunea Europeană. Ambele, deci, au luat angajamentul să nu facă nimic care să submineze uh, procesul de integrare al celeilalte părți și nu se face trimiterea la niciun fel de altă organizație, așa că nu pot să comentez. Ați, v-ați referit la concluziile Consiliului privind Mali și măsurile care ar trebui luate în țările vecine. Este o activitate în desfășurare. Angajamentul în Libia este o chestiune la care voi uh, reveni imediat ca să răspund la întrebarea doamnei Gomez. Bineînțeles că trebuie să analizăm regiunea în întregime. Suntem implicați în Niger. În Niger am început să pregătim poliția și jandarmeria Nigerului acum câteva luni Angajamentul acesta a fost cumva umbrit de Mali, dar în Niger am desfășurat activități foarte fructuoase care vor continua. Și aplicarea strategiei pentru securitate și dezvoltare în Sahel este de asemenea importantă pentru că a fost pusă în aplicare prin programe de dezvoltare în domeniul securității Asta discutăm acum cu Comisia, programând cheltuielile pentru dezvoltare pentru următorii șapte ani după 2014. Unele din, unele din țările din Sahel, sectorul securității va deveni sectorul cel mai important. Doamna Nicolai și doamna Gomez au întrebat despre Libia. Chestiunea Libiei uh, este următoarea. Uneori în trecut uh, aveam un instrument, instrumentul pentru facilitate, care uh, să fie folosit pentru a stoca arme în zone sigure. Dar lucrul acesta nu este complet și trebuie să analizăm. <clears throat> Angajamentul operațional este limitat deocamdată la misiunile la graniță și a fost greu să punem în aplicare această operațiune. Știți care este povestea, știți cât de greu a durat. Ne-am dat seama că sunt constrângeri în regulile noastre care încetinesc desfășurarea misiunii, dar în sfârșit este în teren Șeful misiunii a sosit la Tripoli săptămâna trecută și participă activ la planificarea misiunii. Misiunea mm, trebuie să înceapă pe la mijlocul lunii iunie. <clears throat> și atunci o să înceapă să își facă datoria situația din punct de vedere a securității este cea care este. Știm ce s-a întâmplat, atacul împotriva uh, ambasadei franceze, se evaluează situația și pentru uh, proprii noștri angajați, uh, reprezentanții noștri de acolo cu toți ambasadorii europeni vor evalua situația din nou. De aceea noi n-am putut să ne desfășurăm uh, această echipă care se ocupă de gestionarea granițelor în toată țara. Deocamdată trebuie să ne limităm la e, misiunea esențială. Este o misiune care a fost asumată de statele membri fără o latură executivă. <clears throat> Așa că nu cred că în acest context se vor folosi grupurile de luptă <clears throat> pentru că nu cred că vor fi componente de luptă în Libia. Nu este o situație de luptă tipică. Aveți dreptate. Se pune problema reformării sectorului securității. Trebuie să ne gândim, nu există deocamdată niște planuri în acest sens. Trebuie să ne gândim la diverse variante, la diverse scenarii, pentru că imaginea este foarte largă. Am întărit echipa, echipa din teren, avem experți în problemele de securitate, experți în probleme de poliție și jandarmerie. Sunt um, acolo împreună cu um, echipa noastră și colaborează cu diversele agenții din Libia. Lucrurile s-au mai stabilizat puțin, că până acum nu aveam un interlocutor cu care să vorbim sunt uh, nu, nu știam nici măcar cu cine să discutăm, deci situația e mai stabilă și e mm, acum ceva mai, eu știu, ușor să ai o autoritate cu care să stai de vorbă. Mali, nu discutăm despre un următor mandat. Avem un mandat de 15 luni. Nu cred că treaba va fi rezolvată în 15 luni. Vom face ce va, ce va trebui să facem. Dar mandatul este multiplu. Nu se pune numai problema de instruirea militară esențială a forțelor armate din Mali, uh, instruim patru um, batalioane, e vorba și de consiliere strategică, îi consiliem pe tema restructurării forțelor armate. Știu că s-au făcut niște comentarii în media privind starea armatei din Mali a suferit foarte mult și trebuie să fie readusă în formă potrivită, în forma adecvată. Și este sarcina principală a misiunii noastre. Evident, de asemenea, și monitorizarea situației drepturilor omului din perspectiva dreptului umanitar internațional avem uh, acest mandat, cum spuneam, uh, de 15 luni și abia atunci o să putem trage niște concluzii. În toamnă va fi prezentat un prim raport după șase luni de mandat și miniștrii vor evalua situația la următoarea reuniune care cred că va avea loc în noiembrie anul acesta. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Stimați colegi, închidem uh, sesiunea de astăzi. Pe 16 mai uh, îl vom avea ca invitat pe președintele Maliului la Bruxelles, iar uh, următoarea va avea loc la Strasbourg cu ministrul francez al apărării. Mulțumesc! Thank you very much.